Okay, colleagues, I think we should make a start. Stimați colegi, cred că ar trebui să începem, pentru că timpul ne presează. Mm. Uh, avem un punct important pe de zi, punctul 9, la care vom discuta două comunicări importante venite de la Comisie săptămâna trecută, foarte importante pentru comisia noastră. Una este comunicarea privind uh, parteneriatul 2020 uh, ACP Uniunea Europeană și celălalt se referă la consensul pe dezvoltare și îl avem aici pe domnul uh, comisarul Lumința care va puncta anumite aspecte din acest raport. După cum știți, în privința ACP, am adoptat un raport și ne uităm la propunerea dumneavoastră. avem nevoie de o nouă relație cu țările ACP după 2020. Și bineînțeles, consensul este deosebit de important. Avem un nou cadru internațional odată cu agenda pentru dezvoltare durabilă 2030, deci trebuie să ne schimbăm consensul, să-l actualizăm. Și trebuie să ne adaptăm și în funcție de alte schimbări din Uniunea Europeană. Uh, miercuri la Strasburg am avut o întâlnire a coordonatorilor și am discutat despre cadrul strategic uh, al funcționării Uniunii Europene în momentul de față și al strategiilor globale. Bun, avem documentele, uh, raportorul este aici, deci, domnule comisar, vă dau cuvântul și vă mulțumesc că, ca de obicei, sunteți alături de noi aici. Mulțumesc foarte uh, mult, doamnă președinte, stimați membri. Ca de obicei, este o mare plăcere pentru mine să fiu invitat să vorbesc la această comisie. Am fost în contact permanent uh, pe ambele subiecte de pe ordinea de zi de astăzi, noul consens european privind dezvoltarea și parteneriatul nostru post-2020 cu țările din Africa, Caraibe și Pacific Acum aceste subiecte au ajuns la într-o etapă importantă. Deci astăzi avem o ocazie foarte bună să discutăm modul de a continua după cum știți, săptămâna trecută Comisia a adoptat un pachet de propunere ce cuprinde cele două comunicări, alături de o a treia care prezintă o viziune exhaustivă pentru un viitor durabil european și pentru punerea în aplicare a agendei 2030 acasă în Uniunea Europeană și în străinătate în acțiunile noastre de dezvoltare externe. Am citit cu uh, interes propriul dumneavoastră proiect de raport privind uh, consensul care a fost publicat acum doar câteva zile și uh, le mulțumesc foarte mult membrilor Menta și Noiser pentru acest raport și de asemenea m-am bucurat să primesc uh, rezoluția recentă prezentată de domnul Neuser în octombrie privind uh, viitorul relației UE-ACP. Uh, m-am bucurat foarte mult să văd că în ambele cazuri principala direcție de gândire coincide în foarte mare măsură. Nu o să intru prea mult în detalii, pentru că Comisia a avut deja câteva ocazii să discute substanța propunerilor noastre inclusiv uh, la întâlnirea noastră de la sfârșitul lui septembrie și cu uh, altul reprezentant săptămâna trecută. Prefer să mă concentrez mai degrabă pe domeniile unde văd oportunități de a uh, crea un cadru comun. Să vorbim pentru început despre consens. Văd din uh, raportul dumneavoastră că un acord privind o nouă viziune colectivă a dezvoltării este o prioritate atât pentru Parlament cât și pentru noi la Comisie. Și văd că socotiți acest nou consens venit la timp și necesar propunerea Comisiei încearcă să creeze baza pentru viziunea noastră comună, răspunzând agendei 2030 și tendințelor, provocărilor și oportunităților unei lumi din ce în ce mai globalizate și interconectate. O viziune care ar trebui să definească atât viziunea statelor membre cât și a instituțiilor europene. Acest lucru va transmite un mesaj politic puternic că Uniunea Europeană este gata să se implice în punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în toată lumea și să promoveze o prosperitate comună și inclusivă o alternativă puternică la populismul și la retorica izolaționistă care, din păcate, par uh, să uh, se amplifice în multe uh, părți din lume propunerea noastră accentuează în mod special uh, principalele impulsuri uh, ale dezvoltării, uh, egalitatea de gen, tineretul, mobilitatea, migrația, energia durabilă, schimbările climatice și investițiile la care se referă și raportul dumneavoastră. În miezul acestor lucruri, bineînțeles, se află obiectivul nostru principal, cel al eradicării sărăciei propunem să structurăm noul consens în uh, jurul la 5 uh, puncte din Agenda 2030 P, People, Planets, Prosperity, Peace și Partnership, cei 5 P. Acest lucru accentează faptul că obiectivele sunt indivizibile și interconectate și așa trebuie să fie și acțiunile noastre în privința lor. Uh, în acest context, coerența politică uh, pentru dezvoltare pe care această comisie a susținut-o din plin joacă un rol și mai important decât până acum. Noul nostru consens trebuie să răspundă în mod mai sistematic tuturor provocărilor din domenii care se intersectează cu dezvoltarea, inclusiv uh, politicile noastre umanitare, cele de securitate și de migrație. Suntem de asemenea de acord că este nevoie să mobilizăm toate mijloacele de punere în aplicare a obiectivelor și noile tipuri de parteneriate. Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a încuraja statele membre să-și respecte angajamentul de a contribui cu 0,7% la dezvoltare, la politicile de dezvoltare și de asemenea să-și atingă obiectivele specifice uh, în cazul țărilor mai puțin dezvoltate. Uh, în același timp, uh, uh, campaniile diferențiate vor fi importante pentru a uh, răspunde inegalităților în țări și în, între ele și pentru a proteja și a promova binele public. <clears throat> După cum ați menționat, va fi nevoie să mergem mai departe, să găsim și alte surse de finanțare, inclusiv resurse interne și finanțări publice și private internaționale. Trebuie să promovăm politicile corecte pentru a ne asigura că resursele sunt folosite corect propunerile noastre pentru planul de investiții externe european sunt un exemplu concret al acestei abordări inovatoare. În sfârșit, sunt de asemenea de acord cu punctul dumneavoastră de vedere că trebuie să garantăm eficiența dezvoltării, nu doar eficiența ajutoarelor. De aceea propunem moduri de a promova o Uniune Europeană mai coordonată și o abordare a statelor membre mai coordonată, inclusiv prin mai mai multe acțiuni comune și programe comune. Pe scurt, trebuie să facem mai mult, trebuie să facem mai bine și trebuie să facem altfel. Aș dori să vorbesc despre viitoarele noastre relații cu statele ACP. Din multe puncte de vedere, aceasta va fi prima expresie practică a acestor uh, noi paradigme de dezvoltare europene și globale. Și comunicarea comună uh, accentuează principalele noastre puncte forte pe baza cărora vrem să creăm un parteneriat politic renoit. Sunt bucuros să văd că suntem uh, de acord că cooperarea ACP-UE este o realizare valoroasă și unică, care reunește aproape 110 țări și 1,5 miliarde de oameni într-un cadru comun cu principii comune. Aceste principii comune pacea, democrația, drepturile omului, buna guvernare și statul de drept rămân neschimbate. Cooperarea noastră în cadrul parteneriatului a avut o contribuție importantă la eradicarea sărăciei, la uh, administrarea conflictelor și la eforturile de pacificare și la integrarea țărilor ACP în economia mondială. Dar Sigur că uh, ne bucurăm de succesele noastre, dar nu trebuie să ne fie teamă să facem o evaluare autocritică și onestă, recunoscând că parteneriatul cu statele ACP nu a ajuns la potențialul său maxim. De aceea, uh, acordurile cu Donus sunt uh, o ocazie unică de a ne recrea relația cu aceste țări și în acest sens trebuie să ne asigurăm că suntem mai flexibili, mai responsabili și uh, mai concentrați în eforturile noastre de a continua această colaborare. De aceea propunem să menținem un acord cu trei parteneriale distincte pentru Africa, pentru Caraib, zona Caraibilor și zona Pacificului. Toate aceste țări, eh, AGP trebuie eh, menținută și trebuie să stabilească principiile și obiectivele cuprinzătoare și să definească valori comune pentru o mai eficientă utilizare a cooperării la nivel global în baza uh, acestor acorduri, cele trei parteneriate regionale trebuie să fie consolidate și extinse și trebuie create priorități în baza propriilor lor provocări și uh, însușiri specifice. Toți suntem de acord că trebuie să ținem seama de organizațiile continentale, regionale și subregionale pentru ca un asemenea parteneriat să funcționeze, mai multe probleme trebuie luate în calcul. În primul rând, ca și Parlamentul și noi suntem de părere că parteneriatul trebuie să fie inclus într-un acord obligatoriu legal, care este mai avantajos. Uh, este esențial să menținem obligații contractuale în privința elementelor esențiale ce țin de drepturile omului, democrație și statul de drept. În al doilea rând, va trebui să încercăm să creăm legături cu alte țări cu care avem interese comune, în special țările din Africa de Nord, și câteva uh, state insulare mai puțin dezvoltate care nu sunt încă parte a acestui grup ACP. Implicând aceste țări, putem avea un impact mai puternic și mai multă coerență în privința intereselor comune. Și de asemenea trebuie să ne îndreptăm către noi țări, dar trebuie să ne asigurăm și că includem toți acționari importanți, statali și non-statali toate nivelurile locale, regionale, societatea civilă, partenerii economici și sociali și sectorul privat. Bineînțeles, acest parteneriat trebuie sprijinit de cadrul instituțional corect care să permită luarea de decizii și acțiunile mai rapide și mai eficiente avem nevoie acum de un acord politic puternic cu uh, uh, agenda 2030 în miezul lui și un acord bazat pe un parteneriat între parteneri egali. Și voi face o scurtă trimitere la uh, ce ne stă în față. După cum știți, acordul Cotonou va expira în februarie 2020, ceea ce înseamnă că negocierile trebuie să înceapă în 2018. Aștept cu nerăbdare un set de directive de negociere uh, la sfârșitul lui 2017 în ceea ce privește consensul. Sper că vom uh, progresa rapid către un text comun final pentru a ajunge la o declarație comună finală în prima jumătate a lui 2017 în următoarele luni va trebui să cooperăm îndeaproape cu Consiliul pentru a susține textul consensului, eh, Consiliul urmărind să susțină acest text la întâlnirea de 19 mai și Parlamentul poate respecta aceleași termene pentru susținerea acestui text, ceea ce ne va permite să semnăm eh, declarația comună în iunie, ca parte a zilelor europene la dezvoltare, de pildă. Acest lucru eh, ne va da un punct foarte pentru următorul forum ONU care va avea loc în iunie la New York. Ca de obicei, Parlamentul joacă un rol fundamental și trebuie să ne ajute să demonstrăm că conducerea Uniunii Europene nu se rezumă la cuvinte, ci uh, are legătură cu acțiuni concrete. Aștept cu nerăbdare cooperarea dumneavoastră constructivă și reacțiile dumneavoastră, inclusiv la dezbaterea și discuțiile de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Uh, cu siguranță încercăm să cooperăm, coordonatorii noștri au fost de acord că vor să ajungă la un acord în prima jumătate a lui 2017 pentru ca în momentul 1 de iunie să poată să produc deja ceva. Acum vorbim despre obiectivele de dezvoltare durabile. Am avut o discuție ieri din Debarau și a devenit clar că trebuie să le punem în aplicare și uh, este vorba despre o, guvernare, uh, o bună guvernare și statele membre trebuie să ia acest lucru. Am avut o prezentare a două comunicări diferite dar altfel ar fi bine să le împărțim și întâi uh, ar fi bine să faceți comentarii privind prima comunicare și eu spun să începem cu parteneriatul ACP și apoi să trecem la consens, pentru că acest lucru limpezește un pic uh, lucrurile pentru a nu amesteca lucrurile și pentru a avea răspunsuri clare pe ambele puncte, ambele fiind comunicări deosebit de importante. Bun, uh, voi începe cu Norbert Neuser, care a fost uh, raportorul și avem și pe doamna Chin, care este uh, vicepreședinte. Norbert, mulțumesc mult, Linda, și mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această prezentare a comunicărilor. Ne-am încadrat în timp și ați spus și că între hotărârea Parlamentului și comunicare există destul de puține diferențe. Cred că am cooperat foarte bine și acest, exem- acest rezultat uh, se vede acum, uh, din acest rezultat se vede cooperarea, mai ales dacă ținem seama de faptul că anumite state membre în ceea ce privește uh, continuarea uh, raporturilor între UE uh, și ACP au fost foarte reținute, cel puțin până acum, și cred că trebuie ca împreună Parlamentul și Comisia să duce multă muncă de convingere și de aceea este bine că în majoritatea punctelor suntem de acord a reieșit încă o dată că această cooperare este unică și ne-a ajutat foarte mult Ehm, principiile noastre rămân aceleași pentru că suntem într-o lume foarte traumatizată și cred că în multe domenii nu se acordă suficientă atenție acestor principii și de aceea este important să subliniem că acest contract este foarte interesat de și va urmări aplicarea uh, deciziilor privind drepturile omului și democrația. În ceea ce privește continuarea acestui acord, avem posibilitatea să avem uh, o influență în economia mondială împreună și important uh, este că, din păcate, potențialul acordurilor Cotonou a fost folosit prea puțin trebuie să facem eforturi comune și acest lucru este valabil și pentru parlamentari, eh, să ne implicăm mai mult în realizarea obiectivelor noastre. Eh, este bine că avem o poziție comună, spunând că acest acord va fi eh, obligatoriu din punct de vedere legal și în încheiere aș dori să spun în ceea ce privește situația generală după alegerea lui Trump. Eh, există o tendință clară în politica mondială, eh, o tendință egocentrică și care se distanțează de acordurile internaționale. De aceea, mesajul nostru este cel corect. Așa trebuie să facem, să încercăm să ne ținem de acordurile internaționale și să menținem solidaritatea pentru a face progrese împreună, mai ales în interesul Uh, țărilor mai puțin dezvoltate. Și uh, pentru a trece la următorul punct, este important că toate aceste lucruri vor fi încadrate în strategia care se referă la obiectivele de dezvoltare durabilă până în 2030. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru comunicare, uh, am respectat termenele limită, suntem practic de acord în cele mai multe puncte importante și trebuie să continuăm hotărâți pentru a îi convinge pe toți de justeția poziției noastre. Mulțumesc! Bun. Mai vrea să spună cineva ceva despre parteneriatul post-Cotonou? Ok, Maria Hoibo. Mulțumesc foarte mult, Linda, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. În această comunicare sunt cuprinse foarte multe elemente pe care le sprijinim și noi uh, din punctul de vedere al conținutului, dar există și câteva puncte la care eu cel puțin am câteva îndoieli spuneți că problema migrației este la același nivel sau va fi ridicată la, acești, la același nivel ca promovarea păcii, a securității și a democrației și a ă, combaterii crimei organizate, precum și a schimbărilor climatice. Dar ă, eu sunt cam îngrijorat. Îmi spun că aici dialogul politic cu statele partenere ă, devine un pic cam încărcat. Din păcate, acest lucru afectând teme aplica uh, statul de drept, uh, egalitatea de gen și drepturile omului. Și știm cu toții că dialogul privind migrația nu uh, urmărește neapărat sau nu are efect asupra legalizării uh, fluxurilor de imigrație, ci dialogul se referă la pă, uh, o pă, uh, limitare a acestui flux. Aici îmi fac, uh, îmi fac niște griji și mă îngrijorează și uh, discuția legată de economia privată și de implicarea sectorului privat uh, Există foarte multe exemple în care concerne multinaționale nu s-au ocupat de dezvoltarea durabilă, ci s-au interesat doar de propriile afaceri, uh, au epuizat uh, resursele naționale, au distrus mediul, au creat conflicte și chiar uh, au lăsat oameni din zone întregi în condiții catastrofale, pentru că aici nu există cadrul legal și cred că acest cadru legal nu este menționat în această comunicare. Nu este menționată nicio idee despre cum vom crea acest cadru legal și de aceea am îndoile mele mi se pare pe de altă parte foarte bine faptul că ați implicat uh, combaterea schimbărilor climatice, provocările ecologice, precum și uh, partea sistemului de fiscal, deci uh, combaterea evaziunii fiscale și a înșelăciunii sunt niște lucruri pe care le sprijin și aș dori să pun accentul pe ele. Uh, în ceea ce privește agricultura, poate că am putea să avem niște formulări mai precise. Nu văd nicio trimitere clară la apă, sistemele agricole ecologice. Ieri la Comisia Agri a fost un specialist care uh, face eforturi în Africa să creeze noi sisteme agricole, de pildă agrofort, adică practic agricultură uh, amestecată cu cultura diverselor diferiților pom fructifer, deci cred că și în această direcție am putea să uh, clarificăm niște lucruri. Cine vede terenurile din Africa știe că acolo sunt foarte mari probleme și că trebuie să facem mult. Și uh, trebuie să se îndepărteze de această abordare industrială a agriculturii. Sunt un pic uimită că nu vedem aici nimic despre organismele modificate genetic, pentru că aici la Parlament am avut o poziție foarte clară, nu vrem să sprijinim aceste lucruri, tocmai pentru că există probleme în țările unde aceste organisme modificate genetic sunt cultivate. Sunt dezamăgită și uh, pentru că Ați vorbit despre cooperarea UE-ACP în uh, mai multe domenii, dar uh, ce nu văd aici este o idee. Cum vom avansa, cum vom continua această cooperare? Cum uh, vom reprezenta mai puternic interesele reprezentate la instituțiile europene? Și mi se pare oarecum o contradicție. Principalul motiv pentru care de pildă, acum nu ne dorim trei acorduri separate. Ehm, ați spus, ați menționat faptul că nu, altfel nu am mai eh, avea programe multilaterale, comune, uh, dar în același timp asta a fost și critica ce s-a făcut adesea, că acest lucru nu funcționează. În forurile multilaterale nu uh, ă, apărăm împreună cu statele ACP, pentru că aceste state nu doresc acest lucru. Și ați găsit și noastră că este nevoie de un cadru instituțional, de o cooperare instituțională mai flexibil. Aici aș avea întrebare cum ar trebui să arate uh, această cooperare instituțională în practică, pentru că tocmai acesta este punctul care până acum nu a funcționat absolut deloc. Cred că dacă pornim de la premisa că avem nevoie de acest cadru general, pentru că așa doresc partenerii noștri, dar pe de altă parte, tocmai uh, acest domeniu vrem să-l consolidăm și să facem mai multe lucruri în comun, cred că a, tocmai această umbrelă comună este o abordare greșită uh, cred că aici există riscul să înlocuim trei acorduri puternice concentrate pe drepturile omului să fie oarecum slăbite din cauza acestei abordări de tip umbrelă. Deocamdată cam atât aș uh, avea de spus și vă mulțumesc foarte mult pentru uh, prezentare, pentru faptul că ați venit aici și că veniți de fiecare dată când este nevoie la comisia noastră. Mulțumesc. Înainte de, da, de a-i da cuvântul uh, lui Cecil King, uh, trebuia să vă spun că îl avem aici și pe directorul general al uh, DG uh, DEFCO, deci o echipă de top. Acum uh, Cecil King. Îți mulțumesc, Linda, mulțumesc, uh, domnule comisar, uh, pentru uh, comunicări. Aș vrea să evidențiez câteva aspecte legate de acordul post-Cotonou. În primul rând, uh, sunt de acord uh, ca uh, faptul că acordurile ar trebui să aibă o forță juridică obligatorie. Cel de-al doilea aspect se referă la componenta sau dimensiunea parlamentară. Eu cred că ea ar trebui păstrată în primul rând, uh, renunțând la caracterul uh, consultativ, deși opiniile sunt, uh, sunt importante. Cred că a fost un lucru bun ca parlamentarii să se exprime cu privire la diferitele chestiuni. Apoi mai e dimensiunea politică pe care au ilustrat-o deja, au evidențiat-o deja colegii mei. Mă refer aici la drepturile omului, la relațiile politice cu uh, țările um, uh, ACP posibilitatea păstrării uh, acestui dialog ne-ar permite, pe de-o parte, evitarea conflictelor și, în același timp, să continuăm relațiile, să menținem relațiile cu, uh, cu aceste țări caracterizate de instabilitate politică. Articolele uh, ne permit uh, să să fim în continuare parte, să, fim, să, să ne încadrăm într-un, într-un cadru legal în vederea continuării acestor uh, relații. Mă gândesc uh, de pildă la, la Burundi, iată aspecte care cred că merită atenție. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru remarcă. Aș avea și eu uh, câteva uh, deci va exista uh, acordul umbrelă și uh, o componentă pentru fiecare uh, regiune, unul pentru Africa, Pacifică și respectiv uh, Caraibe. Uh, vor, ex- vor avea un car- uh, vor fi acorduri parteneriale, fiecare cu uh, prioritățile lor. Apoi, uh, comerțul e, uh, e important. Uh, Aș vrea să, uh, să știu cum e uh, implicată uh, DEFCO pe această latură. Știu că vom discuta săptămâna viitoare acordul cu Ghana acordul economic, economic cu, cu Ghana, pentru că și asta face parte din politica de dezvoltare. Domnule comisar, aveți cuvântul, iar apoi vom trece la întrebările legate de noul consens. Vă mulțumesc, uh, stimați uh, membri, pentru uh, contribuții, remarci, îngrijorări, întrebări legate de noul cadru post-Cotonou care se structurează acum. Câteva remarci legate de modul în care vom, vom avansa. În nu sunt remarci uh, cu caracter uh, definitiv pentru că procesul e, e în curs și uh, vom, vom mai discuta până la stabilirea mandatului de negociere, adică până la sfârșitul anului viitor. În primul rând, ceea ce Comisia propune sunt următoarele. Să, să existe o serie de componente fondatoare uh, de bază pentru acordul uh, post-Cotonou. Dacă te uiți la conținutul propunerii, vei, uh, vei remarca o schimbare semnificativă vei remarca că se propune o schimbare semnificativă. Uh, contrar opiniei unora, noi nu propunem o continuare a, a acordului prezent, ci o schimbare mai degrabă radicală. Uh, și ne bazăm în primul rând pe particularitățile celor trei regiuni ACP și apoi uh, ajungem să tratăm uh, grupul de țări la un loc și nu, nu invers ne-am bazat pe particularitățile celor trei uh, regiuni pentru a stabili obiective și priorități care să corespundă intereselor uh, noastre, iar interesele noastre sunt prevăzute în partea obligatorie a acordului și mă refer uh, la dialog, la măsuri speciale, statul de drept, drepturile omului, articol, articolul 96, articolul 13, toate se regăsesc în această parte comună va fi greu uh, să negociem uh, cu uh, mai mult de, uh, de 170 de țări fiecare aspect în uh, parte, de aceea Comisia a optat pentru un acord cu forță juridică obligatorie. Cu alte cuvinte, am am optat pentru un aranjament uh, bazat pe reguli, iar abordarea bazată pe reguli, de, de altfel, se află în centrul abordării uh, europene în materia uh, Uh, dezvoltării pe care o aplicăm uh, peste tot în, uh, în lume, de altfel, în relațiile cu, cu toate țările. Mai departe, aș vrea să subliniez următorul lucru. În discuțiile avute până acum cu grupul de țări ACP, cu secretariatul, dar și cu Uh, miniștrii, uh, uh, consiliile de miniștri ACP, am ajuns la concluzia următoare. Există cel puțin două, două poziții importante ale partenerilor noștri de negocieri. Odată, dată. Uh, grupul dorește să rămână un grup, să fie, să se prezinte ca un uh, grup uh, și în, și în interiorul și în afara acordului post-Cotonou. Al doilea, a doua poziție a grupului ACP e următoarea și-ar dori să, să aibă relații bazate pe reguli și cu forță juridică obligatorie cu Uniunea Europeană. Ținând cont de acest context, Trebuie nu numai să ne stabilim propriul mandat de negociere în interiorul Uniunii, în, în relații, relațiile cu, dintre instituții, dar trebuie să discutăm și cu partenerii, să avem o discuție substanțială cu partenerii ACP pentru a ajunge la un cadru final al aranjamentului acordului post-Cotonou. De asemenea, e e important să răspundă și la întrebările, remarcile aduse de uh, uh, stimabilii membri. E important ca noul uh, consens, dar și cadrul post-Cotonou să vizeze parteneriatul cu, pentru dezvoltare cu sectorul privat, adică includerea sectorului privat în acest demers. Uh, și sunt de acord că dacă e să ne uităm la angajamentul sectorului privat în parteneriatul de dezvoltare, dacă ne uităm la starea actuală, atunci uh, și eu uh, aș fi de acord că există o serie de investitori privați europeni, companii europene de talie uh, mare, mari companii, care își urmăresc uh, propriile priorități comerciale și interese și că angajamentele lor uh, în țările ACP uh, se limitează la activități comerciale și um, de, de afaceri, la interese de afaceri în în, în producție și exploatarea resurselor naturale. Prin urmare, obiectivul și misiunea noastră este să, să, să creăm uh, parteneriate public-private și uh, uh, ca acestea să aibă un veritabil caracter de, de parteneriat din partea sectorului privat. Uh, și asta sub uh, îndrumarea unor uh, reguli uh, de, de politici, direcții de politici care vor fi sta, stabilite să ne gândim la Fondul European pentru Investiții Externe. Uh, a, a, în acel, uh, prin acel fond uh, se va realiza un, un mix uh, între fondurile noastre și ale instituțiilor financiare și cu garanții asigurate de Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Astfel vor apărea noi investiții în Africa și în um, vecinătatea estică. Însă, aceste investiții vor fi conforme uh, cu uh, obiectivele de dezvoltare durabilă și va fi vorba de investiții care vor contribui la creșterea economică și la industrializare și la uh, ameliorarea lanțurilor valorice din țările part tenere, însă scopul nu este extragerea valorii din economiile respective și a resurselor naturale ale țărilor partenere, ci de a aduce valoare uh, lanțului uh, lor de producție. Nu e o misiune ușoară, cu siguranță. însă merită uh, încercat, merită să încercăm uh, împreună uh, să-i acordăm uh, sectorului privat un uh, rol în parteneriatul uh, privat, în parteneriatul pentru dezvoltare. E un rol care e preconizat nu numai în consensul pentru dezvoltare și în acordul post-Cotonou, dar și în agenda 2030 și în modalitățile de finanțare pentru dezvoltare agreate la nivel mondial. Încă ceva uh, legat de rolul uh, pri uh, sectorului privat și uh, parteneriatul pentru uh, dezvoltare economică. Chiar uh, și după semnarea parteneriatului EPA se poate constata că se, acesta se concentrează pe accesul de piață, pe reglementarea relațiilor comerciale și uh, Uh, nu vizează um, ameliorarea lanțurilor uh, de producție și valorice din țările partenere, astfel, uh, astfel încât acestea să își întărească poziția comercială. Acorduri, acordurile de, de parteneriat um, economic uh, combinate cu uh, acordul post-Cotonou uh, vor permite o creștere industrială și a capacităților de producție în țările partenere și un mai bun acces pe piața produselor lor, atunci vom constata un, un impact global al, al politic de dezvoltare în parteneriatul cu țările ACP. Mulțumesc. Uh, trecem acum uh, la um, remarcile legate de noul consens. Avem uh, doi co-raportori, domnul Venta întâi și apoi domnul Noizer. Mulțumesc. Dzień po publicacji komunikatu Komisji Mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur să vă văd aici uh, la doar o săptămână după ce uh, Comisia și-a publicat comunicarea uh, împreună cu colegul meu, domnul Norbert Neuser. Am redactat un raport și am stabilit că cele mai multe locuri pe care le-ați menționat aici coincid cu părerile noastre. Adică avem o definiție asemănătoare a direcțiilor principale, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea cooperării cu statele ACP. Alături de colegul meu, domnul Noizer, am văzut că dezvoltarea durabilă se află în centrul acestei cooperări și așa și trebuie să fie cele 17 obiective și așa numitele obiective de dezvoltare durabilă sunt indispensabile punctul 9, industrializarea verde, ar putea fi îmbunătățit, după părerea noastră, și, ă, de asemenea, pe aspectul legat de migrație. Raportul nostru insistă, în primul rând, asupra bunei administrări, a cooperării active, a implicării active a diferitelor grupuri de populație. Uh, aceste obiective și aceste valori sunt enumerate în comunicare, dar, domnule comisar, uh, nu sunteți de părere că ar trebui să le definim mai clar și să insistăm mai mult asupra lor? Noi, de pildă, scriem în raportul nostru că uh, trebuie să facem legătura între diferitele tipuri de finanțare și uh, să creăm parteneriate publice-private pentru a putea fi de ajutor. Și în comunicare apar afirmații de acest tip însă, toate aceste lucruri trebuie să se sprijine pe criterii transparente, astfel uh, încât să creăm plus valoare și să sprijinim evoluția pozitivă. Uh, dacă asemenea afirmații clare nu apar în comunicare, uh, lucrurile sunt mai degrabă neclare. În ceea ce privește parteneriatele, Ehm, aici ar trebui să vorbim mai multe despre ONG-uri, despre sindicate, organizații sindicale ehm, și de asemenea confederații ale mediului academic și confederații patronale. Trebuie să descriem foarte clar și rolul parlamentelor naționale dacă vrem să le atribuim rol uh,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 den privaten Investitionen, glaube ich, brauchen wir în ceea ce privește investițiile private, cred că avem nevoie de uh, o transparență sporită și, uh, de asemenea, trebuie să insistăm asupra faptului că avantajele investițiilor private sunt vizibile abia dacă uh, vedem o evoluție a situației oamenilor în cauză. În ceea ce privește planul de investiții interne, cred că trebuie să subliniem încă o dată necesitatea transparenței, pentru că perspectiva Parlamentului este să ne implicăm mai mult Vrem cât mai multă monitorizare și vrem ca pe toate domeniile să avem un statut de observator. Noi, în calitate de Parlament, lucrul este uh, valabil pentru uh, fonduri și pentru uh, probleme de blending și cred că aici va trebui să mediem și anumite conflicte. Uh, apoi trebuie să uh, lămurim și câteva aspecte legate de acțiunile militare în condiții excepționale. Aici ar fi uh, necesară o definiție mai clară pentru că și noi uh, de la Parlament uh, Vrem să vedem dacă acest lucru este posibil din punct de vedere legal și vrem să ne ducem la îndeplinire pe funcția de control. Sunt menționate cele 0,7%, dar și aici trebuie să discutăm mai îndeaproape cu statele membre pentru a vedea în ce măsură acești 0,7% sunt o bază a cooperării uh, și apoi ieri l-am avut pe Consilierul Special al Națiunilor Speciale pentru transpunerea obiectivelor de dezvoltare durabile, invitat aici, domnul David Navarro, și uh, a aplaudat foarte mult uh, ce au făcut Comisia și Parlamentul, astfel încât cred că ne încadrăm în timp, uh, odată ce avem și aceste comunicări ale Comisiei, iar el a insistat și voi repeta asupra faptului uh, pe care l-a subliniat dumnealui, dacă ceea ce privește planul 2030, nu suntem decât țări în curs de dezvoltare. Deci nu mai trebuie să facem uh, diferența între așa numitele țări dezvoltate și țările uh, în curs de dezvoltare. Pentru că dacă ne uităm la obiectivele 2030, toți trebuie să ne dezvoltăm. Uh, și avem nevoie de alt nume, cred, și pentru comisia noastră, pentru că uh, suntem prea mult integrați într-o direcție de tip nord-sud. Poate că ar trebui să ne gândim în ce măsură uh, ar trebui să schimbăm și numele acestei comisii uh, pentru a da un impuls în această direcție pe care tocmai am menționat-o. Mulțumesc! Thank you, Maria Herzlichen Dank. Mulțumesc, Mili Holbrook. Mulțumesc mult. Eu nu mai am decât o singură întrebare. Consensul are un orizont temporal foarte extins până în 2030 și din ceea ce văd pe lângă prioritatea combaterii sărăciei, care slavă Domnului a rămas în consens, uh, uh, se vorbește și despre siguranță și blocarea migrației. Și întrebarea pe care mi-o pun în cadrul acestui orizont prelungit, uh, cum se va crea un echilibru? Chiar este o prioritate combaterea sărăciei? Rămâne o prioritate sau în ce măsură se va, va intra în conflict cu uh, dorințele noastre de a asigura siguranța și de a bloca migrația. Trebuie să um, o spunem clar că scopul uh, documentului e o mai bună coordonare între Comisie și Parlament, având în vedere că suntem uh, cel mai mare donator, finanțator uh, din lume. Trebuie să avem o abordare coordonate. O întrebare minoră, dar uh, uh, aș vrea să știu care e rostul uh, informațiilor din căsuțe. Documentul e destul de amplu. De obicei, textul dintr-o căsuță vrea să să fie evidențiat mai, mai bine să trezească atenția cititorului. Mă întreb care e rostul uh, informațiilor uh, din uh, căsuțe. Uh, sunt ele parte din, uh, din negociere sau sunt o inițiativă uh, a dumneavoastră? Par să aibă un rol de sine stătător. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă, vă mulțumesc uh, din nou pentru uh, remarci. Acum, cu privire la chestiunea extrem de importantă a consensului privind dezvoltarea, ne va servi drept linie directoare pentru acțiunea, acțiunea noastră în viitor pe care ne, ne dorim uh, cât mai uh, coerentă, cât mai coordonată și conform uh, Uh, liniei uh, definite de Agenda 2030 privind dezvoltarea durabilă. Aș vrea să subliniez că textul uh, propus pentru consens e cuprinzător, ne dă o perspectivă cuprinzătoare și vizează toate aspectele importante și pertinente, de, care de altfel au fost evocată și de dumneavoastră aici, uh, stimați membri. Ele se regăsesc în text, dar uh, evident suntem, uh, suntem deschiși discuțiilor pentru a ajunge la o declarație comună și suntem deschiși chiar în privința formulărilor, a, a accentelor pe care le pune textul pe, pe anumite um, elemente. Poate unele pot fi concepute într-un mod clar, mai clar sau um, mai um, percutant. Trebuie să remarcăm uh, și că, raportându-ne la întregul conținut al uh, consensului, um, se remarcă o, o prioritate evidentă o prioritate a acțiunilor noastre de dezvoltare viitoare. E vorba de eradicarea sărăciei care stă în, uh, în, în centrul tuturor demersurilor uh, de, de cooperare, tuturor, uh, tuturor demersurilor de dezvoltare uh, și de cooperare în domeniul dezvoltării. Evident, există un context mai, mai amplu în care se plasează eradicarea sărăciei și abordarea chestiunilor ce țin de dezvoltare durabilă, mă, mă gândesc la contextul global și am încercat să aducem la, la un loc uh, aspectele ce țin de eradicarea sărăciei, uh, abordându-le prin toate instrumentele, modalitățile de dezvoltare durabilă pentru a îndeplini tocmai uh, scopul ce constă în eradicarea sărăciei. Iar pentru aceasta trebuie să ne uităm la contextul mai vast al dezvoltării durabile Uh, care se caracterizează prin uh, interdependențe, legături între dezvoltare, pace și securitate, dezvoltare și migrație, dezvoltare și ajutor umanitar. Uh, întreg contextul cooperării în domeniul dezvoltării e acum mult mai vast uh, decât uh, cel uh, care era delimitat de obiectivele de dezvoltare durabilă anterioare și conturat de capacitatea țărilor în curs de dezvoltare. E o acțiune destul de uh, sensibilă să facem ca acțiunile noastre de, de dezvoltare să susțină și alte scopuri uh, ce țin de dezvoltare, migrație, uh, securitate, de pildă. Abordarea propusă de noi în consens Uh, face ca toate îngrijorările sau uh, obiectivele, prioritățile noastre în domeniul migrației, în domeniul uh, securității să fie compatibile cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Însă trebuie să ținem cont că și acestea din urmă trebuie să să corespundă să, să corespundă cooperării uh, în, în domeniul de, de dezvoltării și uh, să, să corespundă și abordării OCDE. Uniunea Europeană nu e membra OCDE, dar uh, țările, statele membre sunt uh, individual uh, membre ale acestei organizații. Uh, Trebuie să cădem de acord în cadrul OCDE asupra unor criterii ODA care să uh, acopere uh, contextul mult mai vast al cooperării uh, în domeniul dezvoltării acum. Acum, de pildă, în prezent, în, uh, în, în prezentul cadru, context, nu se finanțează nicio achiziție de echipament militar sau de instruire militară. Uneori, în cazuri excepționale, când alte instituții din țările partenere nu asigură servicii de securitate, atunci uh, vom face noi uh, pregătiri ale personalului militar pentru a, fi sigur că că se ocupă de, de chestiunile de securitate, dar în cadrul mai larg al uh, uh apărării drepturilor uh, omului. astfel încât dezvoltarea uh, să aibă, să reușească și să aibă un, un, un impact uh, Uh, mai bun. Și acum există o, o limită, o separare între politicile de dezvoltare și cele de securitate, adică orice, dar nu, nu arme când vine vorba, orice în afară de arme când vine vorba de finanțarea activităților militare. Uh, pe, uh, prin instrumente de cooperare, uh, de, de dezvoltare în domeniul, de cooperare în domeniul dezvoltării. Vrem să acționăm prin fonduri destinate dezvoltării, să acționăm uh, as, asupra a două aspecte esențiale din uh, domeniul migrației, să vizăm odată cauzele originare și apoi ale migrației și apoi să combatem migrația ilegală și uh, traficul și să uh, să, să trecem, să, să forțăm trecerea de la migrație ilegală la migrație legală. asemenea acțiuni sunt compatibile cu criteriile ODA. și uh, vrem să, să, să avem și, uh, și confirmarea în cadrul, uh, uh din cadrul uh, OCDE cu privire la această conformitate. În orice caz, suntem într-o, într-o poziție favorabilă Parlament, împreună cu Parlamentul și Consiliul și noi, Comisia, pentru a ajunge împreună la o declarație comună care ar sprijini un astfel de uh, acest uh, consens undeva până la, la mijlocul uh, anului viitor. Și cred de asemenea că ar fi bine să fie implicate și alte părți, în special uh, societatea civilă, sectorul privat, unele instituții europene care sunt și ele parte din sistemul de uh, cooperare uh, pentru dezvoltare. Mă gândesc mai ales la Banca Europeană pentru Investiții. Ar trebui să fie și ele implicate în uh, discutarea noului consens pentru dezvoltare. De aceea vom analiza posibilitatea ca documentul, uh, odată ce este formal agreat de Parlament, Consiliu și Comisie, să fie uh, de asemenea sprijinit de societatea civilă, uh, sectorul privat și alte părți interesate sau participante în uh, cooperarea în domeniul uh, dezvoltării. E nevoie uh, de participarea tuturor actorilor. Thank, you. Mulțumim foarte mult. Cred că analiz dacă se poate repede, pentru că este ultima parte. Mulțumesc foarte mult. Mă interesează situația criteriilor da, despre care am, ieri am vorbit la Parlamentul European cu uh, ministrul suedez și s-a spus că este o restabilire a cadrului. S există și o contribuție a Parlamentului pentru că suntem preocupați, de exemplu, pe subiectul costurilor integrării situației migranților în țări. Trebuie schimbat schimbată situația și uh, nu trebuie ținut cont doar la nivel de uh, dezvoltare, ci care este aspectul temporal uh, sau trebuie să susținem uh, situația și restabilirea criteriilor ODA. Și ultimul punct, așa cum ați spus, există excepții Uh, sunt foarte preocupat și critic cu privire la situația SP, uh, de unde vin banii pentru acest tip de misiuni speciale. Vorbim de 100 de milioane. Nu s-a spus de unde pot fi obținuți. Să-l invit uh, pe directorul general să răspundă, dar și cu privire la căsuțele, informațiile din uh, câmpurile acelea pe care le menționați. Da, întrebări uh, tehnice foarte precise. Da, câteva aspecte uh, legate de date. Cu privire la căsuțe, la câmpuri, sunt acolo pentru a atrage atenția cu precădere uh, vedem că avem acolo chestiuni legate de mobilitate, migrație, gen, de asemenea, venituri. Se atrage atenția asupra anumitor motoare și pentru a ajuta o mai bună înțelegere a anumitor aspecte. Deci pentru a lămuri, de fapt. Pentru specificări. Deci fac parte integrantă din uh, text, nu sunt specifice, nu fac decât să atragă atenția asupra anumitor elemente. Cât privește întrebarea crit- referitoare la criteriile uh, ODA. Revizuirea este în curs, mai ales cu privire la uh, uh, dacul echivalent al investiției private. Chestiunea pe chestiunea migrației, dar nu legat de eligibilitatea cheltuielilor din țări. Lucrurile acelea nu sunt discutate pentru că se află deja acolo, ci cum pot fi calificate. Un lucru uh, pe care poziția, la care poziția noastră este restrictivă, să permită să se țină cont de cheltuielile care se fac în cărți pentru ajutorul refugiaților și pentru asistarea lor. Dar ce e interesant este în ce privește ce facem pentru integrarea uh, celor care se întorc în țara de origine, celor care sunt returnați. Noi avem cod, nu există categorii DAC. Ce se face? Se raportează în coduri diferite din punct de vedere al uh, integrării sociale, creării de locuri de muncă și așa mai departe. Întrebarea noastră este să punem întrebarea dacă este acceptabil ca în momentul în care se cheltuiesc miliarde de euro în țara de origine pentru ajutarea uh, unei mai buni, bune gestiuni uh, a migrației, integrarea celor care se întorc, aceasta este situația optimă. Și am uh, susținut punctul că ar trebui să discutăm pe acest subiect. Cheltuielile făcute în Mali, în Senegal, în țările de origine. Despre asta vorbesc aici. Până acum nu există cod DAC și cu toții raportăm în alte forme, sub alte subcoduri. Tot ce facem oricum este compatibil cu ODA cu privire la aceste coduri. Deci asta este situația pe migrări. Cheltuim bani în țările de origine pentru reintegrarea din punct de vedere social a comunității, pentru găsirea de locuri de muncă, dar nu se face diferența între un migrant care s-a întors și orice alt, altă persoană care este șomeră. Situația uh, nu este potrivită și de aceea dorim uh, să deschidem discuțiile pentru o mai mare transparență. Asta pentru migrație. Cât privește ICSP, unde vin uh, sute de milioane, încă mai discutăm care se presupune că vin din surse diferite, DCI, NI sau alte surse care sunt în bugetul uh, Comisiei, inclusiv uh, Fondul de Dezvoltare. Încă nu s-a ajuns la acord cum anume va fi alocat, dar cam asta este proporția. Mulțumesc. Am, am dorit să închem. Pentru că am mai putea continua discuția, pentru că la 11 avem o uh, ședință comună cu, cu AFET, situația umanitară în Siria. Se pare că cade Alepo sau a căzut deja. Sunt milioane de civili care uh, sunt ținuți acolo. Deci la 11 avem ședința comună cu AFET. Uh, și Stephen O'Brien din Parlament. Deci avem oameni. E foarte important să fim la ora 11. Înainte să închei, totuși, țin să mulțumesc domnului comisar că a fost uh, azi de dimineață pentru privirea pe care ne-a aruncat-o asupra situației. Mulțumim de asemenea și domnului Malsaviți. Mulțumim tuturor pentru prezență. La ora 3 avem întâlnirea în camera, întâlnirea cu Consiliul. Am adăugat ieri două puncte pe agenda. Scurte, pentru că vreau să terminăm la 11 fără 5. 2Q2 este uh, sala unde vom avea ședința cu AFET. Okay, if those who Bun. Cei care plecați, vă rog frumos să plecați mai în liniște pentru că mai avem încă două puncte pe ordinea de zi și doar 40 de minute. Deci, în spate, îmi cer scuze, doamnelor, domnilor, puteți să le atrageți atenția celor din spate. Dacă aveți ședință, vă rog frumos să găsiți un alt loc de discutat. Pentru că noi avem de discutat despre buget, în primul rând. Trebuie să continuăm. Avem primul punct, un trialog, acordul pe bugetul 2017, negocieri, votat pe documentele asociate. Și mâine, nu, joi, spune vorbitorul, eh, vom vota în plenară. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă ca să putem vota. Ce am propus a fost acceptat și ne uh, bucurăm să dăm cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, doamna președintă. Întotdeauna este este foarte satisfăcător momentul în care putem să raportăm uh, implicațiile uh, activității comitetului nostru și comisiei noastre și care sunt foarte pozitive. În 17 noiembrie uh, s-a ajuns la un acord în conciliere cu Consiliul și cu Comisia. Dar liniile de buget și rezultatul concilierii înseamnă că propunerea Comisiei a fost confirmată, crescând două linii de buget foarte importante, în mod substanțial, așa cum s-a propus de către Comisie într-o scrisoare de modificare a propunerii de buget. A fost surprinzător pentru că Comisia și-a dat seama de realitățile din lume și ne-a încurajat să căutăm niște fonduri suplimentare. Înainte să votăm săptămâna viitoare în plenară, trebuie să revizuim ce am avut și la ce am ajuns în detalii. Pe 31 august au fost modificări. Comită, comisia uh, a întors uh, liniile tăiate de 17 milioane și să păstreze ajutorul umanitar la nivelul din 2016, deci al anului în curs. În momentul în care ajutorul umanitar uh, crește ca cerere în mod fenomenal din cauza crizei refugiaților, după Siria avem Turcia, uh, mase mari de oameni care sunt în mișcare, iar uh, fluxurile migratorii din, din Africa prin Mediterana să tai așa cum uh, a hotărât Consiliul, a fost mai mult decât surprinzător. În orice caz, Comisia a cerut angajamente de 121 1211 milioane pentru ajutare umanitare. 318,7 milioane peste față de propunerea Consiliului și Comisiei, dar comparabil cu cifrele din 2016. Am vrut să creștem și rezerva de urgență cu 20 de milioane. Scopul este să stabilim liniile DCA așa cum s-a prevăzut în cadrul multianual. Și planul financiar al Comisiei să fie bazat pe acesta. Pentru liniile, pentru Asia, Orientul eh, Mijlociu, dezvoltarea uh, umanitară și securitatea alimentară, avem creșteri semnificative. Am vrut să inversăm tăierile adoptate State de Consiliul pentru America Latină, Africa de Sud pe linia de buget. De ce? În ceea ce privește criza migratorie, am vrut să creștem DCA-ul pentru migrații și azil cu 7,1% sau adică 12,8 milioane de euro. Comisia de buget a susținut creșterile pe domeniul umanitar și pentru rezerva de urgență creșterea a fost ceva mai mică decât cerusem pentru linia de buget pe ajutor umanitar, dar mult mai mult pentru rezerva de urgență. Sus, s-a susținut cererea pe Orientul Mijlociu, migrație și azil și de asemenea s-a dorit să crească linia pe Asia, dar numai cu 10 milioane în loc de 44, cum am cerut noi. două săptămâni după votul Comisiei în Parlament, comis Comisia a depus o scrisoare care a schimbat complet imaginea celor două linii, de, adică cele pe migrație și pe Asia. Bugetul, linia de buget Asia s-a propus să crească de la 671 de milioane în propunerea de buget la 771 milioane, adică 100 de milioane de euro creștere. Și mai relevant și surprinzător, într-adevăr, linia de buget pe migrație să crească de la 48,2 milioane la 448. Deci o creștere 850%, care să reflecte realitatea mondială, iar Comisia a considerat că este nevoie să se facă față și din punct de vedere uh, umanitar, deci să se reflecte în buget. dat fiindcă suntem responsabili de acele linii bugetare, ne întrebăm ce s-a întâmplat între luna iunie, în momentul în care s-a prezentat de către comisie proiectul, și octombrie, când a dat scrisoarea respectivă. Am fost consultați pe schimbările dramatice care au fost menționate pe larg și confirmate atât în această comisie, unde am cerut comisiei să reanalizeze situația, dar și în Comitetul de Conciliere. Este foarte încurajator să-ți dai seama că acum uh, Comisia și-a deschis urechile la ce spunem noi și că a și răspuns. Este un efort bun de echipă. Ne bucurăm că s-au pus uh, uh mai multe fonduri la dispoziția ECI, mo uh, mobilizate din sursele de ur urgență și ținut informat în mod substanțial cu privire la ce trebuie să finanțăm pentru uh, pachetul de migrație. O creștere mare de sume de bani, 400 de milioane, una și alta pentru a realiza, uh, pentru a putea să uh, plătim Uh, și să ne asigurăm de modul în care sunt cheltuiți banii. Vedem cum vom face uh, monitorizarea cu Comisia de Control Bugetar, vedem care va fi uh, modul de funcționare. Oferim o creștere de 30% pentru linia de migrație și 25% pentru linia de ajutor umanitar ca rezultat al concilierii o creștere de 835% pentru linia de migrație, la fel și pentru uh, linia de ajutor umanitar. În comparație cu bugetul din 2016, vedem o uh, creștere a fondurilor pentru ajutor umanitar. Să vedem. E cineva de la ECO? Am vrea să vedem ce consideră ECO cu privire la cererile umanitare care vor veni și în anii care vin, mai ales din Orientul Mijlociu. Rezerva pentru ajutorul umanitar rămâne la 315 milioane, 6 milioane peste nivelul din 2016, care vor fi mobilizate ajutor umanitar va fi redus totuși dramatic în 2017. Raportorul de buget recunoaște că finanțarea pentru cooperarea și dezvoltarea a crescut sub um, pachetul migrație, dar ajutorul umanitar intră într-un an dificil și probabil că nu vor fi fonduri suficiente. Parlamentul uh, folosește prioritățile doar în mod marginal. Uh, în acordul de conciliere se cere Comisiei să uh, aloce uh, prin modificarea bugetului în 2017 prin planuri externe de investiție pe de îndată ce se adoptă această bază legală. Mă opresc aici și o să invit și pe colegi să contribuie și mai ales pe cei de la ECO să ne prezinte Uh, modul în care putem să contribuim la golul mare din domeniul uh, ajutorul umanitar. 8 minute pentru că sunt uh, colegi uh, care vor discuta despre Columbia. Analiză. Mulțumesc pentru... We move forward. Mulțumesc pentru primele de, vedere. Sunt de acord uh, cu tine, dar uh, rămânând la aspectul legat de uh, migrație, control fluxului migrator sau dacă ne punem întrebarea dacă facem ceva pentru ca oamenii să nu trebuiască să emigreze. Deci este o întrebare a opta care trebuie reluată mereu. În ceea ce privește situația umanitară, Sigur, suntem uh, sub uh, nivel de pornire uh, din propunerea de buget a Comisiei deci nu, nu ne înțeleg cum putem evolua de aici încolo și cum nu avem prea mult timp să vorbim despre aceste lucruri, aș vrea doar să subliniez încă o dată situația fondurilor, acelor transfers, dacă Comisia va merge mai departe cu explicația bugetară și cu operațiunile și va propune măsuri pentru implicarea Parlamentului European, dar pe termen lung nu cred că este un instrument bun pentru că fluxul migrator uh, Uh, în baza căruia s-a creat de pildă acest fond african. Este o provocare continuă și de aceea trebuie să includem acest lucru în munca noastră de acum încolo și să uh, punem sub semnul îndoielii toate aceste aspecte. Sigur, este nevoie de mai multă transparență și nu ar trebui să pierdem atâta timp la analiza unei sume mici, ci la a proiectului uh, în întregul său. Acesta este munca noastră de parlamentare, sprijinul domeniul dezvoltării, cred eu. Mulțumesc foarte mult. Comisia este aici, DigiDevco și ECO. Devco vrea să înceapă. Vă, vă rog să vă prezentați. Mulțumesc, doamna președinte, și Aș, aș dori să adaug câteva cuvinte uh, la ceea ce a spus raportorul. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc personal și să mulțumesc acestei comisii pentru susținerea continuă pe care ne-au dat-o la nivelul întregii proceduri bugetare, care a fost, care a fost lungă, dificilă, dar care uh, uh, la nivel global a avut rezultate foarte bune, cel puțin pentru Defco, uh, Datorită muncii dumneavoastră constante, toate angajamentele au fost restabilite uh, la nivelul propus uh, inițial de comisie. Deci cred că este foarte important pentru a ne putea continua politica de dezvoltare să avem fondurile necesare în acest sens. În plus, cum s-a spus mai devreme, am prezentat un uh, buget rectificat, draft amending letter numărul 1, în care am propus 750 de milioane în plus. Din acești 750 de milioane, din păcate, doar 699 de milioane au fost acceptate, dar uh, și acesta este un rezultat foarte bun. Uh, și uh, a fost o creștere de 457 uh, de milioane pentru DCI. Deci după cum a spus, linia aceasta de migrație și azil cu 357 de milioane și linia de azil cu 200 de milioane. Deci cred că restul acestor bani merge în direcția INAI pentru fluxurile migratorii din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Deci este un rezultat cu adevărat excepțional. În cadrul acestei scrisori de rectificare am propus de asemenea 275 de milioane pentru fondul de garanție și pentru fondul de dezvoltare durabilă. Din păcate nu avem încă bază legală, deci fondurile nu au putut fi acceptate în momentul de față, dar Există o declarație comună care solicită Comisiei să propună un buget uh, rectificat cât mai repede posibil, odată ce baza legală va fi adoptată, ceea ce evident vom face. Și, în primul rând, autoritatea bugetară s-a angajat să acționeze foarte rapid uh, în privința răspunsului la această solicitare, deci sperăm ca uh, răspunsul să vină foarte repede ca să putem pune bazele fondului de garanție. Deci noi la nivelul DEVCO suntem foarte mulțumiți de uh, rezultatele consilierii și după cum am spus-o, vă mulțumesc pentru munca depusă. Mulțumesc domnul Aic și acum trecem la domnul Panigali de la ECO. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ceea ce privește direcția mea. În primul rând vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să uh, trec pe scurt uh, peste bugetul umanitar pentru anul viitor și vreau să mulțumesc Comisiei și Parlamentului European în general pentru susținerea pe care ne-a acordat-o de-a lungul procedurilor bugetare. Știm cu toții că rezultatul final nu a fost cel la care ne așteptam sau pe care îl speram cel puțin. Acestea fiind spuse însă, trebuie, trebuie spus că că suntem la nivelul profilului MFF. 2016 a fost un an deosebit. Am profitat de un pachet special de 300 de milioane pentru criza din Siria. Am, uh, am profitat și de o sumă de 26 de milioane pentru învățământ și situații de urgență. Noi am fi sperat să primim aceeași sumă și anul acesta sau cel puțin o creștere importantă față de propunerea comisiei Comisiei în proiectul de buget pe 2017. Acest lucru nu s-a întâmplat, din păcate, așa că trebuie să ne obișnuim cu situația. Ce vom face? În primul rând, a trebuit să stabilim chiar mai clar prioritățile privind alocarea banilor pentru diferitele crize. Exercițiul nu a fost încă finalizat. Uh, Uh, suntem, ne apropiem de sfârșit, avem o decizie în pregătire. Am uh, ținut deoparte o sumă mai mică de cea pe care o ținem de obicei deoparte pentru, ca rezervă operațională pentru a crea o marjă ce urmează să fie alocată diferitelor crize. Trebuie să luăm în calcul și faptul că 2017 Uh, bugetul de ajutor umanitar trebuie să acopere și câteva angajamente politice pe care le-am asumat anul acesta și mă refer în special la criza din Siria, deci angajamentul asumat uh, la conferință și la angajamentul asumat în uh, contextul facilităților pentru refugiații din Turcia. Deci, aceste două elemente vor avea în mod evident un impact asupra sumelor alocate pentru toate celelalte crize dar uh, suntem încrezători în faptul că de-a lungul anului 2017 vom putea mobiliza niște finanțări suplimentare, fie prin uh, fonduri necheltuite din capitolul 4 sau prin folosirea rezervei de urgență, care încă mai sperăm să fie crescută, poate în uh, viziunea unui raport midterm, prin folosirea uh, fondurilor EDF 11 uh, sau uh, prin orice altă sursă, mai ales finanțări venind din venituri externe pe care deocamdată le primim de la statele membre pentru facilitățile din Turcia și de asemenea în, pentru câteva operațiuni specifice din, de la alte state membre. Deci va trebui să lucrăm cu un buget limitat, nu e niciun secret, dar uh, asta înseamnă că trebuie să devenim mai eficienți și în acest context v-aș aminti doar uh, lucruri pe care le spunem și în contextul uh, negocierilor, cele două puncte forte. Pe de o parte, eficacitatea generală a fondurilor umanitare și în al doilea rând, acea situație de quid pro quo între donatori și donatari. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Delfa, pentru că ne-ați prezentat acest raport. Foarte bun uh, muncă, impactul este foarte important să avem un impact la acest nivel și uh, la nivelul cel mai de jos acest impact se va face simțit. Mulțumesc foarte mult! Eu vreau să mulțumesc echipei, echipei mele și echipei Parlamentului pentru munca extrem de grea. Eu doar m-am învârtit pe acolo. Bun. Mulțumim echipei. V-ați învârtit pe acolo foarte bine, se pare. <clears throat> avem un um, proiect de buget bun. Nu este perfect, uh, Eco, încă mai caută bani, umblă de colo-colo și caută bani, dar oricum e mai bine decât uh, ne uh, așteptam. Bun. Trecem acum la ultimul punct înainte de a merge la ședința comună cu AFET. După cum știți, în august anul acesta Columbia și rebelii, inclusiv FARC, au semnat un acord de pace care a fost uh, respins într-un referendum de popor polonez uh, săptămâna trecută, s-a ajuns la un nou acord care va trece prin Congresul din Columbia pentru a fi aprobat. Și premiul Nobel pentru economie îi va fi acordat uh, președintelui Juan Manuel Santos pentru munca depusă în negocierile de pace. Acum Uniunea Europeană caută sprijin pentru inițiativa de pace și avem o propunere de fond care probabil va fi semnată săptămâna viitoare Uh, nu vrem să auzim despre fonduri în presă, vrem să auzim de la comisie cum a fost propus, de ce a fost propus, pentru că uh, au fost câteva îngrijorări, mm, așa că îi voi da cuvântul direct uh, doamnei Dalita Bucovicenii, care ne va povesti despre acest nou fond, ce este și uh, cum va fi implicat uh, Parlamentul, cum va fi monitorizat. Deci, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Nu vă voi plictisi prea mult cu detalii uh, și cred că era timp util pentru, pentru că uh, s-a pus întrebarea legată de uh, aceste fonduri. Dacă uh, ați e clar că nu aveți cum să nu auziți de Columbia, pentru că este țara uh, cu cel mai mare număr de persoane deplasate intern după Siria, strămutate intern după Siria. Uh, conflictul uh, are deja două generații, adică uh, cei care cresc în Columbia nu au văzut o altă țară, deci de durează de mai mult de 50 de ani și are efecte foarte puternice negative și asupra țărilor înconjurătoare, în special Ecuadorul. Complexitatea procesului de pace implică și FARC. Astăzi Congresul Congresul va uh, încerca să adopte un uh, acord de pace, dar există și alte grupuri care, dacă nu ne mișcăm repede în acțiune de punere în aplicare a păcii, uh, vor ocupa spațiul care va fi lăsat liber de FARC uh, în acest mediu complex în care lucrăm și sunt extrem de încântată să vă pot împărtăși aceste lucruri. Uh, și aș dori să vedeți acest fond nu ca orice alt fond. Este un fond foarte modest comparat cu altele și are o importanță politică enormă. Și permiteți-mi să vă dau argumentele nu numai că sprijină acordul de pace, uh, acordul la care se ajunge și peste două săptămâni eh, ne așteptăm ca președintele Santos să eh, vină cu acest plan la Bruxelles, deci putem intra în contact. Eh, la Consiliu am văzut un grup, vom vedea cum, cum va arăta și primul pe care îl va primi președintele Santos. Avem doar două săptămâni să urmărim acest proces și am dorit să vă demonstrăm că Uniunea Europeană a ales cel mai bun instrument pentru a sprijini Columbia în acest proces de punere în aplicare a păcii. Și momentul este foarte potrivit. Dacă vă uitați la istoria altor fonduri, acesta este primul fond de acest tip care are atâți membri. Deci, din momentul nașterii are 14 state membre care au pus bazele. Alte fonduri au crescut în timp Aici Columbia a tras deja atenția, ceea ce arată cât de important este acest punct. Și sper să mai urmeze și alte fonduri. În alte state membre mai avem șase care se gândesc să se implice aici în finanțarea acestui fond. Nu noi am venit cu ideea. Guvernul colombian a venit și ne-a cerut acest lucru. Și din fericire au fost auziți și din guvernul colombian. Au fost auziți de toate statele membre. A fost o întâlnire în iunie anul trecut și acolo s-a lansat această idee în declarație de după această întâlnire. Avem o vizită a unor oficiali, de pildă ministrul de externe din Mexico, care a venit la Bruxelles și el a spus uh, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol. Nu subestimați rolul pe care îl puteți juca în regiune, mai ales în cazul Columbiei și în uh, sprijinul uh, acestui uh, proces de pace prin crearea unui instrument ca acest fond, ca această finanțare. Ce este foarte importantă? Se integrează în această nouă viziune a politicii de dezvoltare, pentru că consensul pe care l-ați dezbătut, pentru că Uniunea Europeană și statele membre au o acțiune coordonată și astfel o putere de, uh, de influență mult mai mare pur și simplu maximizăm acest impact colectiv. Guvernul colombian își are punctul de vedere foarte puternic și s-a spus de la bun început vrem Uniunea Europeană din motive legate de uh, clare, vrem cunoștințele, vrem uh, acel soft power, vrem experiența voastră, vrem lucruri pe care le-ați făcut în anumite țări, dorim să le amplificați spre regiunile în care nu am putut niciodată să acționăm până acum. Nu putem să fim atât de naivi încât să spunem că este vorba despre dezvoltare. Nu. Sunt multe probleme urgente și uh, trebuie să jucăm un rol. Pentru că sunt multe zone unde nu se poate face dezvoltare pentru că nu există acces ultima dată când m-am întâlnit cu ministrul Paleti și cu primarii care au venit la Bogota, uh, uh, ei ne-au spus, veniți, vizitați-ne și, și eu fac glume proaste și am spus, normal, Abia aștept să vin pe la voi. Dar eu cum mă întorc? Ă, trebuia să fie o glumă, dar ei mi-au răspuns, ă, da, asta s-ar putea să fie o problemă. Așa că am lucrat în mai multe teritoriu, am uh, creat asemenea așa numite laboratoare de pace, că am încercat să aducem împreună pe părțile aflate în conflict, să le dăm spațiu unde să poată să se trăiască, să vorbească și să le dăm oportunități uh, economice. Nu vreau să mă apuc să vorbesc despre atrocități, nu este foarte plăcut. Uh, am încercat să blocăm acest lucru am reușit să aducem pacea în anumite comunități. Deci asta ne cere, această experiență ne cere guvernul colombian. Și păi, ideea este că am putea da un uh, exemplu practic, pentru că Europa nu s-a bazat pe o experiență de pace, pentru că avem experiențe în Croația și în Irlanda, toate aceste lucruri joacă un rol important și asta caută guvernul pentru că avem un reprezentant special care vine din Irlanda. Munca lui este foarte credibilă și de aceea până și uh, uh, liderul FARC a recunoscut rolul Uniunii Europene și a fost vorba doar despre soft power. Ce o să facem noi? Guvernul ne-a cerut să ne concentrăm pe uh, dezvoltare, pentru că despre asta vorbesc, că de aici a pornit conflictul. Problema terenurilor, Uh, este vorba despre dezvoltare rurală, bineînțeles, uh, au lipsit uh, serviciile sociale, absența statului din anumite zone, acolo ne-a cerut guvernul să intervenim. Și ne-ar fi plăcut să luăm ceva mai ușor, dar ne-au cerut să facem partea mai grea. și a trebuit să ne creăm, să ne construim credibilitatea, pentru că uh, sunt oameni care au rezervații și care se gândesc că vom veni în aceste zone agricole și vom construi comunismul și că o să fie ca în Venezuela uh, cooperative agricole. Nu asta este ideea. Ideea este să le dăm ocazia unor oameni să creeze durabilitate economică, servicii sociale și să asigure că guvernul își îndeplinește sarcinile și în aceste regiuni. Deci, practic, să consolidăm prezența slabă statului, să luptăm împotriva infracțiunilor și a violenței și să aducem stabilitate economică. Și cred că putem face acest lucru. Este o plus valoare importantă pe care Uniunea Europeană o poate aduce prin statele membre și prin experiența noastră trecută. Și prioritățile sunt sprijinul politicilor agricole și um, consolidarea instituțională și participarea statului. Sigur, toate aceste lucruri vor fi susținute de asistență tehnică și de uh, cunoștințe din statele membre care vin din diferitele țări. Am uh, discutat despre niște sarcini foarte ambițioase, cum să consolidăm pacea, cât costă pacea. E bine, uh, acesta este un fond foarte ieftin. Costă 70 de milioane din bugetul Uniunii Europene. 70, 70 suntem foarte mândri că ECO ni s-a alăturat cu 2 milioane și avem state membre care contribuie la rândul lor, deci peste tot, în, în total avem 95 de milioane de euro și suntem de părere că suntem un partener foarte solid procesul de pace va costa în jur de 3 miliarde. Nu știu uh, cum s-a făcut această estimare, acest calcul, dacă este teoretic sau nu. Uh, sigur, uh, o sumă de sub 100 de milioane de euro nu va face mare diferență, dar este un factor important în procesul pentru că dă dovadă de solidaritatea Uniunii Europene și a statelor membre cu guvernul și cu siguranță este un semnal că le acordăm un sprijin și un angajament pe care Uniunea Europeană l-a avut totdeauna față de pace, tradus în uh, acțiuni pe teren. Deci, contribuția noastră este de fapt mult mai mare decât 100 de milioane de euro. Și sigur că vom lucra cu Banca Europeană de Investiții, uh, care poate, crea, poate construi de pildă drumuri și poduri și vom lucra prin mecanisme europene. Deci statele membre vor fi privilegiate, nu uh, organizațiile internaționale, care nu sunt excluse, bineînțeles, pentru că este o zonă foarte dificilă și unor nu prea ai de ales. Uh, ideea este că unde vom merge, ne vom concentra pe un număr limitat de zone geografice unde am lucrat deja și unde munca noastră este recunoscută. Și ultima parte este că noutatea acestui fond este că acesta va fi în Bogota, va fi operat de pe teren, toate celelalte fonduri au fost operate de la Bruxelles, de data aceasta suntem la fața locului. Dincolo acest lucru va fi semnat pe 12 decembrie, va fi coordonat ca orice fond, vom reveni uh, cu raportul de fiecare dată când Parlamentul va fi interesat. Evident, suntem obligați să facem acest lucru anual și ne așteptăm ca activitățile să înceapă în februarie anul viitor și credem cu putere că acest fond ne va face pe toți să fim foarte mândri pentru că este Europa și este foarte bun. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru această descriere cuprinzătoare a obiectivelor fondului și dacă colegii au întrebări sau comentarii, este momentul. O prezentare impresionantă ați făcut. În mod normal, fondurile fiduciare sunt uh, um, create pentru a gestiona, realiza uh, chel, uh, cheltuieli din fonduri provenite de la uh, donatori multipli. Acum, cum putem să ne asigurăm că aceste fonduri sunt supravegheate îndeaproape și că uh, banii uh, se îndreaptă către uh, proiectele prevăzute. Mă gândesc de pildă la mm, igienă, la sănătatea publică. Cum se va face monitorizarea cheltuielilor? Există, există sateliți cu care poți să urmărești ce se întâmplă pe teren. Veți folosi uh, oare uh, sateliți care pot să facă prin planuri asupra imagini, asupra ceea ce se întâmplă pe teren tehnic, cum, uh, cum veți fi uh, siguri că s-au construit 100 de școli, s-au săpat 200 de puțuri, uh, cum uh, veți confirma aceste lucruri? Ok, mai, mai e vreo, vreo întrebare, dar, uh, dar scurtă, pentru că nu ne mai uh, rămâne mult timp la dispoziție. Cred că oricum ni s-a oferit o, o perspectivă completă. Eu una n-am nicio întrebare. Vă rog să răspundeți. Vă mulțumesc că uh, chiar mă, mă flatează Uh, comentariul dumneavoastră. Ar fi două lucruri de spus. Uh, fondul fondurile fiduciare sunt mai, uh, mai flexibile, instrumente mai flexibile și implementarea proiectelor prin intermediul lor e de patru ori mai, mai scurtă decât în alte cazuri. Uh, Vă spunem că alocarea totală e 100 de milioane uh, de euro. Dacă ne gândim la Africa, fondurile sunt mult, mult mai uh, consistente. Deci vom face proiecte mai, uh, mai mici cu implicații în materia dezvoltării nu cred că e nevoie de sateliți. M-am am întrebat dacă am putea folosi drone pentru că pentru locurile uh, in, uh, inaccesibile uh, și ar fi nevoie de intervenția ICON pentru pregătirea uh, acțiunilor noș- uh, uh, noastre. Principiul este, uh, după care ne ghidăm, este că uh, nu vom finanța ce nu putem uh, vizita. Deci trebuie să uh, să putem uh, vedea, să fim pe teren, uh, să, uh, să facem inspecția. Un alt aspect legat de Columbia, de care poate nu vă, de care nu vă amintiți, pentru că America Latină nu e o prioritate și oricum aveți o mulțime de alte subiecte în lucru. Columbia e un loc special, iar angajamentul vizează anul 2017 după semnarea acordului de pace, de fapt, Națiunile Unite au uh, părăsit uh, Columbia în ceea ce privește uh, ajutorul, ajutoarele pentru dezvoltare. Același lucru e valabil și pentru Ecuador și, cum vă spuneam, sunt consecințe în Ecuador a ceea ce se întâmplă în în uh, Columbia. Mă gândesc la fluxurile migratorii, dar și la activitățile infracționale care vor migra în, uh, în Ecuador și și acolo ajutorul pentru dezvoltare va fi înceta, va înceta uh, progresiv. Ok, am vrea să uh, ne țineți la curent cu privire la implementarea proiectelor finanțate din acest fond. Uh, ne, ne dorim ca acordul să funcționeze pentru binele uh, populației colombiene. Vă mulțumim pentru angajament care a reieșit din, din toate cele spuse de, de dumneavoastră. Colegii, dragi colegi, vă invit la prezentarea legată de situația actuală, situația umanitară actuală din Siria Libia cu intervenția a doi uh, oficiali importanți din partea uh, Națiunilor Unite. Sala 2Q2 în 5 minute. Ne vedem.